Chers collègues, bonjour. Merci de votre... Dragi colegi, bună ziua. Mulțumesc pentru prezența voastră în această ultimă zi a sesiunii. Ca de obicei, joia la Strasburg se concentrează foarte multe ședințe. Prin urmare, vă mulțumesc pentru prezența la această reuniune extraordinară a Comisiei Terorism vă propun să trecem direct la punctul 1 de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Dacă nimeni nu se opune, nimeni nu se abține, vă mulțumesc. Uh, punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 5 iulie, 11 și 12 iulie. Dacă nici aici nu se opune nimeni, abțineri, atunci procesele verbale sunt adoptate. Punctul 3. În mod tradițional, aici sunt comunicările președinției. În primul rând, trebuie să vă informez în introducere că reuniunea prevăzută pentru 15 octombrie se anulează. Ar fi trebuit să fie consacrată un analizei amendamentelor de compromis, așadar uh, documentelor redactate de uh, raportori și raportorii din umbră, însă din cauza um, uh, absenței uneia dintre co-raportoare, am preferat să anulăm această ședință din agenda noastră și să căutăm un alt interval de timp. Aș dori de asemenea să vă reamintesc tot la acest punct că în calitate de președintă a Comisiei am participat cu permisiunea conferinței președinților în cadrul uh, procedurilor noastre la misiunea LIBE la Washington între 16 și 19 iulie cu un program specific care a privit Comisia Terorism. Am putut uh, participa la mai multe ședințe importante legate de cooperarea cu partenerii noștri transatlantici în domeniul luptei împotriva terorismului. Și <clears throat> pregătim în prezent uh, un raport uh, care ar putea să intereseze membrii comisiei noastre și care vă va parveni în curând. Iată comunicările președintei și vă propun acum să intrăm în miezul problemei, uh, de altfel uh, motivul organizării acestei uh, reuniuni extraordinare. Punctul 4 ne va permite un schimb de opinii cu Sir Julian King, comisarul responsabil de Uniunea Securității. <clears throat> Sir Julian este o plăcere și o onoare să vă avem astăzi din nou uh, printre noi. Vă aduceți aminte, dragi colegi, comisarul King a inaugurat uh, lucrările comisiei noastre în luna octombrie anul trecut. Și înainte de a-i da cuvântul, Aș vrea să salut sprijinul, atenția, dialogul constant pe care, de care comisarul a dat dovadă în toate aceste luni pe tematica luptei împotriva terorismului și uh, mă bucur că uh, împreună cu echipa sa, a putut reveni printre noi. În acest stadiu, aș spune, nu neapărat final, dar uh, de pregătire a mm, raportului nostru pentru a închide cercul, dacă vreți, uh, împreună cu dumneavoastră, Sir Julian, care sunteți partenerul nostru cel mai apropiat și unul dintre cei mai uh, uh, importanți. Nu vreau să uh, nedreptățesc pe nimeni, însă prezența dumneavoastră și opinia dumneavoastră, chiar dacă nu este întotdeauna și opinia noastră, în totalitate, este foarte importantă pentru comisia noastră. Iată, aplauze deja și nici n-a apucat să vorbească domnul comisar, poate după aceea. Domnule comisar, dacă sunteți de acord, ar fi uh, bine să ne prezentați un bilanț al dosarelor cu privire la securitatea Uniunii, măsurile uh, aflate pe masa de discuție a instituțiilor europene și mai ales pe masa Comisiei în materie de luptă împotriva terorismului și <clears throat> Având în vedere că ați fost unul dintre primii destinatari ai uh, proiectului uh, nostru de raport, am vrea să știm și care este opinia dumneavoastră, observațiile pe care le aveți de făcut despre acest proiect, care, așa cum știți, uh, s-a bucurat de o atenție deosebită din partea tuturor colegilor din Parlamentul European în ansamblul său și pentru moment este completat, pentru moment, spuneam, de 1520 de amendamente. În cazul acestei cooperări excelente pe care o avem împreună, ar fi foarte interesant pentru noi să aflăm care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acest uh, pre-raport. Și înainte să vă dau cuvântul, domnule comisar, Probabil că ați remarcat în raportul colegilor că se propune într-un mod uh, practic unanim să se mențină un portofoliu independent uh, pentru această responsabilitate în cadrul Comisiei Europene și anume Uniunea Securității. <clears throat> Și în următoarea organizarea instituțiilor. Și fără a lungi prea mult uh, această introducere, Domnule comisar, uh, vă voi da cuvântul pentru o intervenție de 15 minute, vă propun. Și cum sunteți deja obișnuit cu stilul nostru de lucru, apoi trecem la ping-pong de, da, sigur, dacă sunteți de acord, uh, cu întrebări de la colegi și răspunsuri de la dumneavoastră. Mulțumesc, Sir Julian. Members, thank you very much for your invitation. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, doamnă președintă, beau cafea și nu ceai, însă în uh, spiritul uh, uh, țării pe care o cunosc cel mai bine, îmi va face plăcere să joc ping-pong cu dumneavoastră imediat. Vă mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați arătat în aceste problematici, angajamentul comisiei dumneavoastră și pentru organizarea ședinței de astăzi, într-un moment în care se întâmplă atâtea lucruri. Apreciez că am șansa să, lucr- să, să, să discut cu dumneavoastră în această dimineață. Într-adevăr, timpul zboară, însă acum 12 luni m-ați invitat invitat la una dintre primele sau poate chiar prima dumneavoastră reuniune publică. Foarte multe s-au întâmplat între timp și a spune câteva cuvinte despre asta, despre ce s-a întâmplat <clears throat> și despre propunerile noastre în acest domeniu al securității. Și aș vrea să încep prin a saluta eforturile pe care le-ați făcut în mod colectiv în aceste ultime luni. Am citit proiectul de raport Aici scrie că am citit, amenda- că am, scri- am citit amendamentele, îmi cer scuze ca să fiu uh, sincer, nu le-am citit chiar pe toate, am citit un lung rezumat al amendamentelor și cred că arată în mod clar angajamentul uh, membrilor comisiei uh, pe aceste tematici. Um, și este clar acest angajament. Ne putem întoarce la unele din aceste detalii la sesiunea de întrebări și răspunsuri cu dumneavoastră. La, în ultimele 12 luni am uh, continuat uh, să avem această abordare de îmbunătățire a securității uh, Uniunii Europene, mai ales prin lupta împotriva terorismului. Am uh, încercat să reducem spațiul în care pot acționa teroriștii și să construim uh, reziliența și să întărim acțiunile de prevenire. Am uh, lucrat la limitarea accesului teroriștilor la mișcare, bani, muniții și Uh, resurse umane. Am uh, propus anumite uh, controle ale mm, frontierelor externe, control al utilizării identităților false sau frauduloase asigurându-ne că sistemele care există la nivel european lucrează mai bine împreună, întărind securitatea frontierelor externe, întărirea securității frontierelor externe înseamnă Uh, și abordarea tuturor uh, aspectelor legate de migrație și terorism. Și mă bucur că toate aceste aspecte sunt abordate și în raportul dumneavoastră, în proiectul dumneavoastră de raport. Și cred că suntem de acord că datele sunt un instrument cheie în toate aceste eforturi. Am lucrat prin urmă urmare la maximizarea beneficiilor sistemelor uh, de informație existente, făcând ca acestea să lucreze mai bine împreună, să fie interoperabile și în același timp umplând anumite goluri de informații și creând noi sisteme, cum e sistemul de intrare și ieșire, sistemul ETIAS, uh, întărirea ECRIS, întărind în același timp SIS și uh, uh, agenția deosebită importantă EULISA. Cât despre bani, am încercat să facem uh, ca pentru teroriști să fie mai greu să folosească um, uh, banii pentru finanțarea um, activităților teroriste și asta prin noua directivă contra spălării banilor, prin întărirea codurilor penale, de asemenea prin programul de uh, uh, identificare a uh, finanțării activităților teroriste, TFTP. Ați cerut de asemenea să existe un sistem uh, european similar acestui, acestui uh, program uh, global, o idee pe care o susțin și eu. Acum, în ceea ce privește armele, munițiile, am întărit controlul asupra exporturilor și importurilor de arme de foc. Uh, de asemenea, controlul uh, um, substanțelor care sunt folosite la crearea artizanală a explozibililor care au fost utilizați la anumite atacuri. Acum, în ce privește resursele umane, am întărit uh, eforturile de uh, Uh, limitare a radicalizării, atât uh, offline, adică în cadrul comunităților, dar și, foarte important, în mediul online. Pentru că recrutarea teroriștilor online este foarte uh, importantă și alimentează uh, uh, rezervorul de actori uh, ai acestor atacuri și uh, sunt recunoscător pentru accentul pe care l-ați pus în raportul dumneavoastră pe acest lucru. Proiectul de raport acordă o atenție justificată victimelor și acestea au drepturi. Suntem absolut de acord și aici. Din punct de vedere al Comisiei, recunoaștem necesitatea de a acorda o atenție specială victimelor actelor de terorism și, înainte de toate, și putem vorbi și de alte măsuri la întrebări și răspunsuri, însă, înainte de toate, trebuie să obținem ca statele membre să facă ceea ce au uh, spus că vor face și anume să implementeze uh, măsurile prevăzute în directiva de luptă împotriva terorismului, pentru că prea puține state membre au uh, implementat deja pe deplin această directivă cheie. Pe al doilea element la care lucrăm, și anume reziliența, ne-am concentrat pe spațiul public, încercând să implicăm toți actorii, publici, privați, să punem la dispoziție, să le punem la dispoziție fonduri, măsuri care să îmbunătățească securitatea pasagerilor uh, pentru uh, domeniul aerian și uh, feroviar, de asemenea provocările nucleare, este un risc Ehm, este un risc care nu mai este unul abstract, a fost concretizat eh, deja, apoi pe partea cibernetică și atacurile cibernetice. Președintele Juncker a spus foarte clar în discursul său despre starea Uniunii anul trecut că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe pentru a limita amenințările eh, cibernetice și împreună cu dumneavoastră cred că am făcut progrese semnificative cu privire la noua strategie a Uniunii Europene pentru securitate cibernetică, întărind reziliența Uniunii Europene și participând la cooperarea internațională. Și mă bucur să văd că Parlamentul sprijină ideea creării unei agenții europene a securității cibernetice. De asemenea, întărirea măsurilor de contracarare a ă, dezinformării și fake news-urilor. În acest sens, președintele Juncker a anunțat recent măsuri suplimentare relevante pentru tematicile care ne interesează aici. Comisia a promovat o propunere de uh, combatere a conținutului terorist online toate atacurile care ne-am confruntat în Europa în ultimii doi ani au avut și un element online, fie prin incitare, instrucțiuni, în unele cazuri și, din păcate, în toate cazurile, glorificare în urma atacurilor online și trebuie să facem ceva pentru a uh, rupe acest ciclu al uh, conținutului online care se răspândește și uh, contribuie la radicalizarea tinerilor. Pentru că prejudiciile create sunt legate de durata în care aceste materiale online rămân online. De exemplu, Uh, propaganda Daesh uh, este în general uh, difuzată în numai patru ore din momentul în care a fost publicată. De aceea propunem noi acte legislative în acest sens. Am făcut progrese la acțiunile voluntare, dar trebuie să mergem mai departe și propunem trei noi obligații. În primul rând, să devină uh, obligatoriu ca platformele să acționeze în termen de o oră din momentul în care primesc un ordin de îndepărtare a unui conținut din partea poliției sau din partea autorităților judiciare pentru conținutul considerat uh, a avea caracter terorist. În al doilea rând, dacă platforma este utilizată de uh, organizații teroriste pentru a-și uh, difuza conținutul, atunci se există obligația ca stat statele membre și platforma respectivă să discute și să identifice și să mm, implementeze măsuri proactive pentru a uh, identifica conținutul și să îl împiedice să mai reapară, cu reguli și garanții clare, care de fapt există deja. Și, în al treilea rând, la fel de importantă, obligația ca statele membre să se asigure că au capacități suficiente în uh, cadrul forțelor de poliție pentru a um, uh, se ocupa de aceste probleme, pentru că există resurse suficiente în unele state membre, dar nu peste tot. Deci toate statele membre ar trebui să se angajeze în același mod. De asemenea, ne dorim să avem măsuri uh, eficiente măsuri de uh, reclamații și măsuri de control judiciar uh, eficiente. Nu știm dacă majoritatea platformelor vor dori să coopereze, trebuie să ne pregătim pentru posibilitatea ca unii din ele să nu dorească și am discutat cu statele membre și ne-am pus de acord asupra unor sancțiuni pentru aceste cazuri de necooperare mm, sistematică. nu trebuie o reacție imediată la un caz singular, dar dacă o platformă, în mod sistematic, din anumite motive, refuză să coopereze, trebuie să existe sancțiuni și, în cel mai rău caz, să se ridice la 4% din, la, sancțiuni, la penalizări cu 4% din cifra de afaceri totală. Uh, domnul Juncker a vorbit și despre Uh, sistemul electoral care ne interesează pe toți. Cred că avem opt alegeri uh, care vor avea loc în curând în Uniunea Europeană și sigur alegerea acestui Parlament. Uh, nu avem informații care să ne spună pentru moment că unele din aceste alegeri uh, sunt ținta unor atacuri teroriste, însă având în vedere experiența noastră, cred că este un uh, element de due diligence să ne pregătim pentru această posibilitate și să ne asigurăm că suntem conștienți de provocări și că există măsurile necesare pentru a ne proteja de astfel de atacuri și pentru a îngreuna uh, sarcina celor care își propun să interfereze cu aceste procese electorale. Măsurile anunțate includ printre altele o recomandare de a avea o mai bună cooperare, cerând statelor membre să creeze rețele naționale electorale, Um, din care să facă parte și autoritățile care se ocupă de securitatea cibernetică, să numească puncte de contact care să participe la cooperarea, la rețeaua transeuropeană de cooperare în domeniul electoral. Ne dorim un grad mai mare de transparență în clipurile electorale online și cerem, de asemenea, și mass media să-și uh, protejeze mai bine rețelele în fața atacurilor cibernetice. Vom organiza o conferință la nivel înalt, la Bruxelles, în data de 15 uh, și 16 octombrie, la care puteți participa și dumneavoastră. La această conferință vor uh, participa actori din partea sectorului privat și public din toate statele membre. Va fi o prioritate pentru noi să furnizăm rezultate concrete în legătură cu aceste două luni, mai ales ținând seama de uh, faptul că nu avem foarte mult timp pentru a încheia aceste propuneri până la sfârșitul acestui mandat, dar este ambiția noastră să încheiem aceste propuneri până la sfârșitul perioadei legislative actuale. Va trebui să ne axăm și pe celelalte propuneri la care am lucrat împreună în ultimele uh, luni, riscul este că dacă nu vom ajunge la un acord uh, în legătură cu diferitele propuneri, mai ales când vine vorba de interoperabilitate, fiindcă vom pierde foarte mult timp, ceea ce nu va fi decât în beneficiul celor care doresc uh, să ne facă rău apreciez accentul puternic pus de proiectul de raport uh, al dumneavoastră pe punerea în aplicare a legilor deja aprobate și accentul pe care îl puneți, după cum am spus, pe respectarea și implementarea legislației deja în vigoare. Este o altă provocare care trebuie să-i facem față împreună cu statele membre. În anumite cazuri am progresat foarte bine, în alte cazuri uh, mai este cale lungă de bătut și nu trebuie să uităm acest lucru. Deseori am discutat directiva privind registrele numelor de pasageri și mă bucură faptul că în acest moment 17 state membre au notificat o implementare completă, alte două se apropie de această situație, însă mai există și alte state membre care trebuie să facă progrese din acest punct de vedere și în plus Trebuie să lucrăm împreună cu statele membre pentru ca acestea să pună în implicare alte măsuri, cum ar fi directiva privind uh, um, securitatea rețelelor informatice, în legătură cu care mă tem că doar o jumătate din state membre au notificat uh, implementarea acestei directive, uh, protecția datelor cu, sensibile, aici doar o treime din statele membre au notificat o implementare totală deci uh, trebuie să lucrăm mai mult cu anumite state membre și în ceea ce privește alte două uh, directive, cea privind uh, combaterea terorismului. Um, luna trecută s-a scurs deja termenul limită și la momentul respectiv doar 5 state membre notificaseră o deplină implementare. Pentru mine este o provocare importantă. Cred că trebuie să um, lucrăm mai bine din acest punct de vedere. Cu toții știm cât de importantă este această directivă și ea trebuie să fie puse în aplicare cât mai repede de toate statele membre. O altă directivă importantă, chiar dacă este controversată în anumite state membre, directiva privind armele de foc. Doar trei state mem- membre au notificat implementarea acestei directive privind uh, controlul armelor de foc. Nu este suficient de bine. Uh, cu toții suntem de acord că această directivă trebuie să fie transpusă cât mai repede posibil. În concluzie, mai avem uh, o agendă încărcată de lucru și comisia dumneavoastră are un rol important uh, de jucat de asemenea, însă dacă vom, uh, vom rămâne concentrați pe aceste dosare, cred că vom reuși să avansăm cu ele. Eu sunt foarte conștient de cât de presante sunt aceste um, chestiuni și o să încerc ca până la sfârșitul uh, lunii martie să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a putea încheia cât mai multe dintre aceste dosare. Tocmai de aceea este atât de important uh, raportul comisiei dumneavoastră, pentru că el va stabili un cadru pentru viitor, un cadru util pentru viitorul Parlament și pentru viitoarea comisie. Și dacă îmi permiteți un comentariu cu caracter personal, Cred că viitoarea comisie, indiferent de modul în care va fi constituită, să dispună de resurse dedicate acestor chestiuni de, de securitate. În mod sigur, nu eu mă voi ocupa de acest dosar, însă cine se va ocupa de toate aceste dosare va trebui să dispună de resursele necesare care să-i permită să lucreze pe mai multe axe. Mulțumesc! de Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această sinteză, pentru perspectiva prezentată, pentru analiza aceasta făcută, care ne face concesii celor uh, propuse. Cred că uneori uh, vorbim și despre această pune în aplicare întârziată. Mulțumim că ne-ați conturat prioritățile și perspectivele. Încă o dată multe mulțumiri. Știm că sunteți realist și pragmatic și încă o dată în această dimineață ați confirmat acest lucru. Nu mai uh, um, aștept înainte să dau cuvântul direct Helga Stevens, care este una dintre co-raportoare, care dorește să adreseze întrebări sau să facă comentarii. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uiteenzetting. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată. Este, este important să auzim care sunt uh, realizările obținute deja. Ne-ați spus uh, care este situația eforturilor depuse de statele membre vis-a-vis -vis de punerea în aplicare mai multor directive și a devenit clar că există o sumedenie de probleme în continuare din acest punct de vedere și este păcat să vedem că atât de multe state membre rămân în urmă când vine vorba de punerea în aplicare a directivelor europene și mm, domeniul securității, nu pot să înțeleg uh, aceste întârzieri. De ce există atât de multe state membre care uh, riscă securitatea cetățenilor? Care sunt motivele? Nu există suficiente mijloace financiare sau am adoptat prea multe directive, astfel încât ceea ce înseamnă că există dificultăți administrative. Deci, motivele sunt birocratice, financiare sau există și alte motive? Care este cel mai, uh, cel mai important motiv pentru care nu am ajuns la un uh, număr suficient de mare de state membre care să pună în aplicare toate aceste directive. Apoi nu înțeleg de ce atât de multe state membre nu doresc o adevărată cooperare, pentru că toată lumea ar avea de, de câștigat în urma unei colaborări mai strânse în uh, domeniul securității. Apoi, parchetul uh, european ar trebui să um, primească un mandat extins. Unii se referă la faptul că această nouă agenție, această uh, instituție europeană să primească competențe și în lupta împotriva activităților teroriste. Eu mă întreb dacă există o adevărată plusvaloare dacă am extinde acest mandat. Pro- pentru că experții și procurorii na- naționali nu își uh, doresc uh, acest, uh, acest lucru. Și care este părerea dumneavoastră, domnule King, vis-a-vis de această idee de a extinde prerogativele acestei noi instituții europene? Aș dori să vă, mulțumesc, pe dată parte pentru uh, cooperarea pe care am avut-o în ultima perioadă, pentru contribuțiile pe care le-ați adus la uh, redactarea acestui raport, contribuții care pentru noi au fost foarte utile. Vă mulțumesc. Excuse me, yes, it's ping-pong. Um, well, thank da, este acest sistem de ping-pong. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră în redactarea acestui raport punctele specifice la care v-ați uh, referit, în primul rând, implementarea, sunt de acord, este o provocare uriașă și unul din lucrurile pe care sper că am reușit să ne îmbunătățim în ultimele luni uh, și din acest punct de vedere și raportul dumneavoastră este, este relevant, este să organizăm evenimente cum este acesta, ocazii cu care să arătăm care este distanța între dorință și realitate. În următorul raport uh, privind securitatea, Uniunea Securității publicat uh, luna viitoare, vom prezenta uh, pe fiecare directivă în parte care sunt lacunele din punctul de vedere al implementării, în ce cazuri vom lansa procedura nerespectării tratatelor, în care sunt cazurile în care trebuie să înregistrăm alte progrese și vizitez când vizitez fiecare stat uh, membru, în mod uh, sistematic uh, insist asupra problemelor de implementare din statul membru respectiv și aș încuraja pe toată lumea să facă acest lucru. Cred că trebuie să aducem la lumină um, aceste zone problematice. De ce apar aceste probleme? Nu cred că este vorba de o reavoință intenționată, însă cred că anumite state membre întâmpină mai multe dificultăți decât altele vis-a-vis -vis de implementare. Deci, pe lângă aducerea la lumină acestor probleme și încurajările pe care trebuie să le dăm statelor membre, trebuie ca acestea să fie și asistate din punct de vedere tehnic de către comisie, din punct de vedere fin, uh, financiar uneori, și ar trebui să facilităm un sprijin interpares între statele membre, pentru că în anumite state membre, în anumite domenii, unele state membre sunt mai avansate decât altele și ce trebuie să facem este să le ajutăm pe cele care au rămas uh, în urmă, prin diferite măsuri și prin sprijinul politic pe care și dumneavoastră puteți să-l oferiți, atrăgând atenția asupra zonelor uh, problematice. Sper că vom putea încheia acest uh, mandat cu un grad mult mai bun de implementare a acestor directive atât de importante privind securitatea. În ceea ce privește parchetul european, primul lucru pe care l-aș preciza este că este o nouă propunere care apare și în ultimul discurs, în discursul de anul trecut privind starea Uniunii, este o propunere orientată înspre uh, viitor uh, și așa poate fi și uh, reflectată în raportul dumneavoastră, care este și el orientat înspre viitor. Însă, astăzi mă gândesc la uh, susținerea Eurojust. Um, cred că rețeaua Eurojust trebuie să dețină resursele necesare pentru a susține activitatea uh, procurorilor. Și mi-aș dori să întărim uh, instrumentele pe care le-am instituit deja, pe care le vom institui pe viitor pentru a permite um, activitatea de anchetă uh, transfrontalieră, de exemplu, um, Ordinul European de uh, urmărire în justiție, de exemplu, este foarte important din, din acest punct de vedere. importanța dovezilor, uh, de exemplu, cu caracter uh, electronic, uh, recuno- recunoașterea acestora, accesul reciproc la aceste dovezi și sper că vom putea face progrese în legătură și cu acest instrument. Sunt două chestiuni pe care aș dori să insistăm mai mult și pe o perspectivă puțin mai, pe termen mai lung, Um, evoluția parchetului european ne oferă posibilități de a depăși uh, fărâmițarea anchetelor în desfășurare în Uniunea Europeană pe aceste subiecte cruciale, mai ales când vine vorba de lupta împotriva activităților teroriste. Pe lângă măsurile pe termen scurt, trebuie să nu pierdem din vedere perspectiva pe o perioadă de timp medie. Mi s-ar părea extrem de utilă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Dau acum cuvântul raportorilor noștri din umbră. În primul rând, uh, Ecaterina Chenici. Ai cuvântul. Grazie, grazie, președinte. E ringrazio il comisario Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc uh, și domnului comisar pentru prezența dumnealui de astăzi și pentru prezentarea activității o activitate impresionantă. O remarcă cu caracter mai personal. Aș dori să spun că mi se pare extraordinar faptul că beți cafea și nu ceai. Însă lăsând aceste lucruri deoparte, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și pentru faptul că ne prezentați uh, personal această muncă și că ne stați la dispoziție pentru Um, a ne răspunde întrebărilor pe care le avem. Cred că acest lucru nu face decât să consolideze um, hotărârea noastră de a ne continua um, eforturile. Din punctul de vedere al propunerilor legislative pe care le-ați menționat, cred că cadrul securității mm, este, devine tot mai uh, consolidat, așa cum ne cer de altfel și cetățenii, euro, cetățenii europeni. Din păcate, statele membre vedem că înregistrează întârzieri când vine vorba de punerea în aplicare a, a um, proiectelor legislative care să permită o mai bună cooperare între autoritățile a, uh, judiciare și cele polițienești. Mă bucur că am ajuns la soluții de compromis uh, vis-a-vis -vis de interoperabilitate, o chestiune foarte complexă și care și sper că vom registra și alte progrese pentru lupta împotriva infracțiunilor grave. După aceste observații cu caracter preliminar, aș dori să mă refer la câteva chestiuni punctuale propaganda și dis, uh, discursurile care instigă la ură pe internet și propunerea îndepărtării în răstim de o oră a conținutului care intră în uh, acest domeniu, discursurile care instigă la ură și așa mai departe. Considerați că, din punct de vedere tehnic, este posibil ca operatorii să îndepărteze acest conținut uh, într-o oră? ce se întâmplă cu platformele, cu operatorii um, care uh, dețin uh, mai puține resurse, vor putea să respecte termenul respectiv de o oră. Și o altă chestiune. Odată cu această propunere și dispozițiile din ea, va fi posibil să combate mai bine o situație care devine tot mai frecventă, și anume ca un conținut să fie îndepărtat de pe o platformă doar pentru a reapărea imediat uh, pe alte plat, uh, platforme. Uh, cum putem să luptăm împotriva acestei situații și care ar putea să fie rolul unității speciale din cadrul Europol când vine vorba de raportarea acestui conținut ilegal? Aș dori să vă mulțumesc și pentru că ați uh, examinat uh, amendamentele care sunt uh, numeroase, așa cum ați spus și dumneavoastră, însă ele reflectă eforturile noastre și sper că vor fi utile în combaterea activităților teroriste. Dacă îmi permiteți, aș dori să repet cele spuse de doamna președintă și anume necesitatea existenței unui portofoliu dedicat în mod specific securității care să dispună de propriile resurse uh, financiare. Un alt aspect important pentru mine este um, protejarea um, victimelor. Există ideea creării unui centru european de coordonare care să ofere asistență uh, victimelor și poate puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu această idee. Mm, nu, ați spus că nu trebuie să existe un semn de egalitate între migrație și terorism și în acest context poate ne prezentați ideile dumneavoastră privind combaterea radicalizării și a radicalizării în uh, închisori. Există câteva propuneri în acest sens în, în documentele pro, uh, propuse de noi și vă mulțumesc din nou pentru prezență. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest set de întrebări. O să încerc să răspund uh, să le răspund și poate unele vor mai, fi, vor mai apărea și o să pot să vă dau mai multe detalii. În primul rând, în ceea ce privește interoperabilitatea, după cum am spus în uh, remarcile mele introductive, mi se pare că este o chestiune foarte importantă și sper că vom reuși să ne încheiem activitatea pe interoperabilitate. Știu că este un lucru controversat și că unii sunt uh, îngrijor, îngrijorați, însă mă gândesc că ar fi util să facem un pas înapoi, să ne aducem aminte de ce am uh, luat-o pe această cale. Pentru, de ce? Pentru că cei din prima linie, um, polițiștii de frontieră, polițiștii a căror sarcină este să ne uh, garanteze securitatea, ne-au spus în momentul în care i-am întrebat cum putem să-i ajutăm că una din problemele cu care se întâlneau uh, în fiecare zi era că bazele de date transeuropene erau prea complicate și că nu i ajutau deloc să-și facă treaba. Deci nu pentru că eu sau altcineva din comisie ședeam undeva într-un uh, birou și încercam să ne găsim de lucru, am venit cu această propunere. Nu, cei din prima linie ne-au spus că este o problemă cu care se confruntă zilnic și că ar avea nevoie de ajutor din acest punct de vedere. Deci, fie că este vorba de măsuri uh, tehnice, de tehnici de folosire a informațiilor care pot fi utile și miezul, miezul acestei propuneri nu este atât de uh, interesant pentru cei care se pricep la aceste chestiuni. Este vorba de propuneri tehnice despre cum pot fi folosite asemenea sisteme pentru a extrage informațiile care există deja în uh, bazele de date. Deci cum pot fi extrase aceste informații mult mai repede, mult mai uh, eficace, cu respectarea standardelor, standardelor înalte privind uh, protecția datelor cu caracter personal, protecția vieții private și așa mai departe. Despre acest lucru discutăm. Anumite aspecte sunt în continuare discutate în contextul altor preocupări și înțeleg aceste preocupări existente. Însă i-aș ruga pe cei care examinează aceste propuneri să nu uită de unde a, care a fost punctul de plecare al acestei propuneri. Și aici și în alte circunstanțe pot să discut, sunt dispus să discut uh, chiar și cu detalii tehnice toate aceste propuneri, pentru că eu nu cred că uh, unele din uh, îngrijorările exprimate sunt întemeiate uh, de elementele conținute de această propunere. Că s-ar deschide portița unor uh, activități extinse de minare a datelor. Înțeleg de ce există asemenea preocupări, însă nu cred că sunt întemeiate nu cred că aceste propuneri nu permit asemenea activități. Deci, în acest context, vă pot spune că pot uh, vă stau la dispoziția oricui să pot să ofer uh, mult mai multe detalii în acest sens. Al doilea set de întrebări se referea la propunerile de combatere a conținutului ilegal cu caracter terorist. Aș dori să spun cu toată claritatea. Există diferite surse de conținut dăunător pe internet și nu considerăm că există o singură soluție pentru a lupta împotriva acestui conținut. Există diferite provocări legate de știri false, de dezinformări și există un uh, cod de practici în acest sens și alte măsuri. Deci nu uh, țintim un anumit conținut, nu cerem uh, cuiva să decidă dacă ceva este adevărat sau fals. Însă, ce putem face este să promovăm un grad mai mare de transparență uh, când vine vorba de discursurile politice de pe internet, pentru a ști mai multe despre proveniența materialului care circulă pe internet și, în acest punct de vedere, Cred că aceasta este ceea ce încercăm să facem împreună cu doam- doamnele comisar Iurova și Gabriel. Dar există și anumite tipuri de conținut uh, care trebuie să ne uh, îngrijoreze. De exemplu, uh, conținut materiale um, de exploatare sexuală a minorilor și am lucrat foarte bine în legătură cu acest tip de material. Și acum lucrăm la propuneri de a lupta împotriva conținutului cu caracter terorist, însă cu o definiție foarte clară a ce înseamnă caracter terorist. Nu spunem că aceste măsuri ar trebui să se aplice și așa, numitor, așa numitelor discursuri care instigă la ură, pentru că aici definiția este mai puțin clară. Trebuie să înțelegem faptul că în funcție de tradiția, istoria proprie a anumitor state membre, Uh, aceste discursuri care instigă la ură sunt uh, reglementate în mod diferit în Europa. În Germania, asemenea discursuri care instigă la ură sunt uh, reglementate într-un mod mai strict, ceea ce nu se întâmplă și în alte state membre. Însă, în ceea ce privește terorismul, există o definiție în, directi- în directiva de combatere a, ter- a terorismului, pornind de la definiția ONU, și astfel putem ținti foarte, foarte clar uh, conținut cu caracter uh, terorist. Și mm, răstimpul de o oră amintit de dumneavoastră, dacă autoritățile um, relevante din anumite state identifică acest conținut ca fiind uh, ilegal, notifică platforma respectivă, transmit un ordin platformei respective, ordin care trebuie să fie executat de platforma respectivă într-o oră și cred că acest lucru vine în întâmpinarea platformelor uh, mai mici, pentru că acum situația nu este deloc clară. Majoritatea uh, platformelor uh, își desfășoară activitatea în funcție de proprii termeni și condiții de, de utilizare și uh, Uh, cred că acum uh, este mult mai greu pentru platformele de mici dimensiuni să facă acest lucru. Deci, ce facem? Nu, ce, nu cerem platformele respective să uh, judece dacă este un conținut legal, adevărat, neadevărat, ci este un ordin legal prin care se spune conținutul respectiv este ilegal și trebuie îndepărtat. Ordinul trebuie să fie executat însă trebuie să existe uh, clauze de salvgardare foarte robuste și pro- aceste clauze pe care le vom discuta cu dumneavoastră în detaliu sunt foarte robuste, sunt mai robuste decât uh, cadrul existent în, în acest moment, pentru că există o obligație de transparență, există un mecanism de, depunere punere de plângeri foarte clar și de uh, recurs la justiție. Deci se poate face apel, nu am nicio problemă din acest punct de vedere, este foarte important să existe această transparență. Nu cred că foarte multe organizații teroriste vor uh, recurge la un apel în justiție dacă conținutul lor va fi îndepărtat, dar dacă există asemenea probleme, uh, există un mecanism clar și Europa trebuie să aibă un rol cheie din acest punct de vedere. Uh, Europol trebuie să aibă un uh, rol foarte important din acest punct de vedere. Există o unitate specială dedicată acestor chestiuni și sper că unitatea respectivă va oferi în continuare expertiza necesară statelor membre pe măsură ce încerc, încearcă să facă față acestei provocări. Îmi pare rău că m-am lungit puțin, am ajuns și la victime, este o, o prioritate cheie pentru noi și cred că m-ați uh, invitat să particip la Uniunea acestei comisii, ocazia cu care am discutat diferitele măsuri dedicate protejării și a sprijinului acordat victimelor. Aștept cu nerăbdare proiectul pilot care urmează să aibă loc și, repet, primul pas este să convingem statele membre să implementeze directiva antitero cu dispozițiile dedicate victimelor. În ceea ce privește fenomenul radicalizării din închisori, pot reveni cu mai multe detalii pe acest subiect. Este unul din subiectele cheie care a apărut în urma activității de anul trecut a grupului la nivel înalt de lupta care s-a ocupat de antiradicalizare cu actori din societatea civilă, din uh, administrațiile publice pentru a înțelege ce se întâmplă cu activitățile de acest tip și nici dumneavoastră, nici eu nu am fost surprinși că, că închisorile um, au un rol atât de important și în știrile de, din această dimineață din Spania am văzut cât de important este să controlăm mai bine riscul radicalizării în închisori. Va fi una din uh, prioritățile pe care le vom avea în reuniunile viitoare, lansarea uh, unei noi platforme care să lupte împotriva radicalizării um, mai târziu pe parcursul acestei luni. La clarté. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Ne-ați dat uh, niște explicații foarte clare și în felul acesta apar și dosarele, par mai ușoare. Uh, dar la interoperabilitate va fi nevoie de mai multă forță de convingere. Dau cuvântul acum lui Maite Pagaza Urtundua, care este raportor din umbră. Maite, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule comisar, ca de obicei, pentru cordialitatea dumneavoastră și pentru informațiile transparente. Dumneavoastră ați menționat Spania și problema radicalizării în închisori. Dacă datele sunt fiabile, 40% dintre cazurile de radicalizare din Spania, din închisori, sunt legate de persoane care au o radicalizare de comportament anterioară. Deci nu este vorba de ideologie, este vorba de persoane care deja sunt uh, în mediul delicvenței, care sunt uh, mai vulnerabili și uh, închisoarea este locul ideal pentru radicalizare. Cel puțin în Spania este foarte important acest subiect și uh, Uh, e foarte important să uh, stabilești uh, să stabilești dinainte mm, niște tipare care să-ți permită să tratezi aceste persoane înainte să ajungă în această situație. Apoi, în ceea ce privește îndepărtarea conținutului de pe internet ca urmare a unor ordine judecătorești sau polițienești. M-aș uh, concentra pe acest subiect, pentru că nu este vorba doar um, de um, um, competențele uh, polițienești. Deci măsurile judiciare și cele administrative nu sunt chiar același lucru. E important să înțelegem diferența. Din câte ne-a spus dumneavoastră, avem această oră pe care o au platformele uh, pentru a îndepărta conținutul. Ce înțelegem este că uh, se face înainte o analiză a conținutului care este considerat ilegal. Pe mine mă interesează cu precădere controlul judiciar, pentru că atunci când uh, se fac uh, intervenții cu privire la date sau cu privire la comunicări personale, pe vremea dinainte de internet, controlul judiciar era esențial acum 30-40 de ani. De exemplu, dacă vrei să faci interceptări telefonice, trebuia să faci, să ai dinainte o ordin judecătoresc, judecătorul să spună, vedeți dacă puteți să verificați comunicările um, respective. Și atunci, cum se poate uh, face controlul judiciar într-un mediu cu atâtea posibilități de comunicare uh, și în care datele sunt în volume atât de mari. Ați vorbit de asemenea despre directiva de luptă împotriva terorismului. Este un element uh, esențial. Uh, aceasta a început să fie transpusă în septembrie anul acesta, deci um, termenul de punere în aplicare este foarte recent. Ați vorbit că doar 5 state membre o aplică. La ce, să, la ce vă referiți? Că este vorba de o transpunere formală sau că dumneavoastră ați putut să examinați dacă la partea de conținut chiar se aplică dispozițiile um, din directivă? Am vrea să ne spuneți um, mai multe despre acest subiect pentru că este un instrument cheie și dacă avem informații bune, poate putem să avem și noi o influență. Și oricum când uh, spuneți uh, dacă, că noastră nu o să fiți comisar în continuare, păi dumneavoastră știți mai bine. Merci, Maite. Mulțumesc, Maite. Vreau să fac o mică adăugire la întrebarea lui Maite cu privire la statele care au transpus uh, directiva în termenele uh, Uh, menționate. Ce vrea să facă um, Comisia în calitate de gardian al uh, tratatelor care se asigură de buna funcționare a aplicării dispozițiilor? Mulțumesc foarte mult! Și eu, ca și dumneavoastră, eu nu știu cine va fi comisarul după mine, dar sper să fie cineva. Asta e esențial. Acum întrebările poate o să le iau în ordine inversă. Raportul care se publică săptămâna viitoare o să menționeze pe fiecare instrument în parte cum stăm cu notificarea. E primul lucru pe care îl căutăm, uh, notificarea oficială, după cum știți. Ce e frapant la această directivă de luptă împotriva terorismului este faptul că era un document foarte important, cu profil, cu profil foarte marcant și oamenii au primit un termen oarecare pentru notificare, însă când s-a uh, impus termenul uh, luna trecută, doar 5 state membre ne notificaseră formal. Eu sper, și acum suntem într-un proces de anchetare, uh, Uh, eu sper că multe alte state membre au avansat mult în punerea în aplicare a măsurilor uh, stipulate în directiva de luptă împotriva terorismului. Adesea există o întârziere între punerea în aplicare a măsurilor și notificare. Deci sper că așa este situația, însă nu știu deocamdată. Eu uh, trag un semnal de alarmă pentru că este o directivă foarte importantă și trebuie să fie implementată. Deci vrem să vedem numărul de state membre care fac uh, notificarea formală și care trebuie să crească foarte repede. Cât uh, despre întrebarea referitoare la această um, oră pentru um, conținutul ilegal. Noi spunem că, în temeiul legislației naționale, statele membre trebuie să aibă autorități împuternicite care să um, înmâneze, care să emită acest ordin. Însă noi punem o serie de măsuri de precauție. Dacă există întrebări sau plângeri de la platforma vizată sau de la uh, creatorul conținutului, de acolo de unde a venit, bun, ni se înlătură conținutul și ni se spune acest lucru, atunci uh, procesul de revizuire, de reexaminare după aceea trebuie să fie judiciar. Noi încercăm să echilibrăm, să spunem uh, nevoia de a ne mișca repede pentru că lași acolo se răspândește, uh, cu nevoia de a avea un proces de apel uh, bazat pe măsurile judiciare. O să lucrăm împreună cu dumneavoastră la detalii, însă acesta este obiectivul nostru. Cât despre radicalizarea în închisori. Sunt de acord. Ați folosit cuvintele și nu pot să mă gândesc la o descriere mai bună. Avem o problemă cu, să spunem, un public captiv nu toată lumea care e radicalizată în închisoare a ajuns acolo de motive legate de, nu știu, ideologia lor, credințele lor sau pentru activități legate de terorism. Adesea, cei care sunt prinși în astfel de situații sau au ajuns acolo din cu totul alte motive. Sunt numere foarte mari, cum spuneam și dumneavoastră, de persoane care au ajuns la închisoare din cauza unor delicte uh, complet uh, diferite de terorism, unor delicte minore. Și ajung uh, în închisori și sunt racolate de persoane, de rețele care caută recruți. Bineînțeles că nu avem niciun leac magic, statele membre uh, încearcă diferite modalități de a rezolva această problemă. Unii uh, încearcă să-i disperseze, alții să-i regrupeze pe cei radicalizați. Noi încercăm să lucrăm împreună cu toate statele membre la diferitele abordări și anul viitor o să facem un raport, uh, o să discutăm cu dumneavoastră și cu alții care urmăresc acest subiect, să avem o dezbatere deschisă cu privire la lecțiile pe care um, le putem învăța învățămintele pe care le putem trage. După cum știți, sunt diferite programe de soluționare a radicalizării în închisori și eu vreau să văd dacă această uh, Uh, finanțare se folosește cât se poate de eficient sau dacă putem să atragem și alte finanțări. Dar uh, cel mai bun lucru este să tragem învățămintele de pe urma experiențelor pe care le-au statele membre în sistemele lor respective. Vă mulțumim uh, foarte mult, domnule comisar. Îi dau acum cuvântul Elenei Valenciano, vicepreședinta noastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru munca pe care o faceți care va rămâne, va rămâne și în viitor, așa cum spunea și dumneavoastră, indiferent de cine va fi comisar și nici nu contează cine vor fi următorii deputați din Parlamentul European, pentru că nici noi nu știm dacă o să continuăm să fim aici. Însă, este un lucru care mă preocupă pe mine în ultima vreme și care este legat de uh, prezența pe agenda publică a luptei împotriva terorismului. Reacția societăților uh, europene este una care mereu este imediată, după un dezastru, după un atentat. Uh, sensibilitatea societății crește extraordinar. Dar când nu avem niciun atentat în jur, chiar dacă apar în alte părți în lume, dacă nu ne afectează pe noi europenii, sensibilitatea societății scade dramatic și cumva dispare subiectul de pe agenda publică și um, ajunge să fie o dezbatere între experți, elite și așa mai departe. Un lucru foarte rău, um, pentru că avem nevoie de presiune ca statele membre să transpună directivele și să facă o coordonare cu noi. Eu știu că uh, terorismul este un subiect uh, negativ pentru agenda agendă politică și uh, autoritățile naționale, dacă, nu pot să, dacă pot să nu vorbească terorism, și mai bine. Problema este că este un subiect de actualitate. Însă vorbim de terorism doar atunci când ne afectează direct. Așa că agendele politice ale guvernelor și acestea uh, scad presiunea uh, care se referă la lupta împotriva uh, terorismului. Este o contradicție îngrozitoare, care nu știu cum se soluționează, însă nu încape îndoială pentru mine că trebuie uh, să, să facem uh, progrese nu numai atunci când primim lovituri. Mulțumesc! Uh, well, I 100% agree. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cred că unul dintre lucrurile pe care le-am discutat și înainte în sesiunile acestea este că avem nevoie să nu mai avem această abordare stop-go. Pornim, oprim. Dacă apare cumva vreo critică care um, apare, de exemplu, după atentatele uh, din uh, New York, este că prea am avut această abordare fragmentată, exact cum o descrieți dumneavoastră. Și sunt două riscuri pe care le presupune aceasta. Primul la a subliniat dumneavoastră, că pentru a fi eficient îți trebuie o abordare pe termen lung și al doilea risc pe care l-am mai regăsit în discuție noastră și mie mi se pare important este că dacă mereu doar reacționezi așa la cald după un eveniment îngrozitor, un atac, atunci riscul care apare este să te înșeli. Îți trebuie așadar nu numai un angajament pe termen lung ca să rezolvi problema, dar îți trebuie și o perspectivă pe termen lung când îți formulezi politicile. Uh, indiferent de cât de mulțumitor e să faci ceva așa uh, cu efecte scenă imediat după un uh, atentat, dar s-ar putea ca acest lucru să nu corespundă um, cu reacția pe termen lung. Chiar, chiar cred că trebuie să întrerupem acest ciclu și spun numai pentru că mă aflu eu aici, dar văd și ce muncă faceți dumneavoastră, pentru că examinați lucrurile în profunzime și fixați un fel de perspectivă pe termen lung pentru legislatura aceasta și mai departe și știu ce facem și noi la comisie și trebuie să facem asta și în continuare să avem niște resurse dedicate pe chestiuni de securitate, să regrupăm diferite um, um, filiere de activități și să le încadrăm într-o perspectivă pe termen lung și sunt de acord cu dumneavoastră că și angajamentul nostru cu statele membre și autoritățile acestora trebuie să fie încadrat în același fel, pentru că nu servește la nimic dacă toți ne entuziasmăm legătură cu ceva, um, aprobăm o, un document legislativ și ne gândim că gata, am rezolvat problema. E clar că nu facem acest lucru. În primul rând, trebuie să faci implementarea și apoi trebuie uh, să lucrezi uh, uh, sistematic, lună de lună, an de an, să tratezi chestiuni care sunt foarte profunde și de fond. Și e clar că nu putem să ne gândim la aceste provocări doar la nivelul Europei. Bineînțeles că trebuie să le privim și dintr-o perspectivă uh, Uh, bineînțeles, a impactului pe care îl au asupra comunităților și societăților noastre, însă trebuie să existe o legătură foarte strânsă um, pentru că adesea problemele sunt interconectate cu ce se întâmplă la noi pe stradă și ce se întâmplă în cartierul nostru, dar și mult mai departe, peste mări și țări. De aceea, cred că angajamentul pe care îl avem uh, la instituțiile europene, Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă, dar um, acum avem și o parte de implicare, pe partea de sprijin al vecinilor și partenerilor noștri uh, din afară pentru a rezolva uh, radicalizarea și terorismul în țările lor. Acestea sunt foarte importante și eu mă bucur că uh, și sunt mândru că în ultimii 3-4 ani am reușit să mobilizăm cam 2 miliarde pentru ajutor uh, pentru uh, vecinii și partenerii noștri din afara Uniunii Europene ca să-i ajutăm pe aceștia să-și sporească capacitățile pentru combaterea radicalizării și terorismului. Este foarte important să vorbim și despre următoarea perioadă bugetară știu că intrăm într-un teritoriu care pe dumneavoastră vă privește foarte mult, dar poate e competența altor uh, comisii. Și e foarte important că atunci când ne uităm la următorul CFM să ne asigurăm că există finanțare potrivită pentru a asigura obiectivele de securitate din Uniunea Europeană și la frontiera noastră externă, dar și implicarea noastră de, uh, din afară cu vecinii și partenerii noștri. Vă mulțumesc, Sir Julian. Înainte să dau cuvântul ultimilor trei intervenienți, ne, suntem încă în, în, uh, în timp, să zicem că avem așa o fluiditate a discursului, e mai bine să nu fim mereu presat de timp, dar uh, ca să continu cumva întrebarea Elenei, uh, care are un caracter politic, bugetar, dar și sociologic cumva, aș avea o mini-întrebare ca să o continui pe ei. Dumneavoastră, care mereu faceți uh, un turneu la diferite guverne din state membre și știți că unele state au fost mai mult sau mai puțin afectate de atentatele teroriste, unele mai mult sau mai puțin implicate. Eu sunt franțuzoaică și trăiesc într-o societate unde în același timp există uh, Uh, amenințarea și reziliența, rezistența. În viața noastră de, de zi cu zi vedem asta pe străzi, în gări, în restaurante. E un fel de rezistență care se organizează, dar suntem o societate foarte grav marcată de atentatele teroriste și de această amenințare. Dumneavoastră, simțiți că are loc o schimbare de paradigmă în contactele pe care le aveți cu guvernele statelor care au fost mai puțin afectate, la care totuși dau dovadă de solidaritate? în preocuparea aceasta care, sigur, nu trebuie să ne pierde să trăim uh, în viața de zi cu zi, pentru că altfel teroriștii ar câștiga, dar care să ne dea așa un pic de tensiune ca să și răspundem. Uh, acum uh, nu sunteți obligați neapărat să răspundeți acum pe loc, însă e totuși o întrebare generală care se ridică și uh, imediat o să-i dau cuvântul și Terezei Jimenez. No, I'm, I'm happy to um, relate my experience. Nu, sigur că îmi face plăcere să vorbesc din experiența uh, mea și să încerc să răspund la această observație. Uh, simt în statele membre un accent crescut pe aspecte de securitate. Iar prioritățile poate că le vor formula în mod diferit, însă, cu siguranță, acest accent întărit există și el uh, răspunde uh, provocărilor în materie de securitate cu care ne confruntăm și care ne afectează viața și modul în care ne trăim viața în fiecare zi. Deci o serie de provocări de securitate care uh, merg de la acte de terorism, la atacuri cibernetice evidente în ultimii doi ani uh, și până la uh, manipularea politică tot prin intermediul uh, ciberneticii. Iarăși, lucrul la care am asistat recent. Și reunite, acestea sunt percepute ca amenințări care vin fie din exterior, sau uneori chiar din interiorul țărilor și comunităților noastre și pun sub semnul întrebării modul în care ne trăim astăzi viața, cum ne organizăm comunitățile și valorile pe care le promovăm. De aceea, fără nicio excepție, guvernele uh, sunt uh, concentrate pe aceste provocări și vor să-și întărească reacțiile. De aceea, fără nicio excepție, guvernele sprijină ideea să existe mai multe eforturi colective pentru a răspunde acestor provocări. În anumite domenii, încă există o dezbatere animată despre ceea ce specialiștii numesc subsidiaritate, cine ce face și cine pentru ce este responsabil. Însă în acest domeniu, și mă veți corecta dacă greșesc, dar din discuțiile pe care le-am avut în statele membre am simțit un consens puternic că autoritățile uh, naționale și guvernele naționale sunt în mod inevitabil în prima linie atunci când e vorba de aspecte de securitate. Pentru că este o responsabilitate mm, principală și în același timp, tocmai de aceea, recunosc că este nevoie de cooperare colectivă, pentru că aceste amenințări sunt, prin definiție, transfrontaliere, transnaționale. Sunt provocări care merg dincolo de frontierele Uniunii Europene. Prin urmare, și măsurile uh, de abordare a acestor uh, provocări trebuie să fie transnaționale și transfrontaliere. Deci, uh, susțin ideea de a găsi căi colective prin care să fie susținute pentru a răspunde provocărilor de securitate. Am discutat Uh, despre provocările pe care le ridică acest lucru, însă angajamentul politic clar există. Mulțumesc, Teresa. Mulțumesc. E, bună, e... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să-i mulțumesc mult și domnului comisar pentru angajamentul său pe care l-a demonstrat uh, de când este în funcție și pentru că a venit și a vorbit foarte clar, a fost foarte apropiat de dumneavoastră și a dat și dovadă de interes pentru victime și vreau să le mulțumesc și antevorbitorilor mei, doamnei Valenciano, care uh, a menționat uh, deja acest subiect pe care eu tot îl uh, menționez de când sunt aici de 9 ani, că există aceste oscilații, urcușuri și coborâși în emoțiile pe care le simțim, dar și um, asupra interesului pe care îl manifestăm și modul în care stimulăm dezbaterea despre acest subiect e clar că e nevoie de mai multă prevenție și de protecție. Este cel mai important lucru legat de terorism, pentru că altfel ajungem în faza de după. Dar um, um, dacă nu facem um, dacă nu îi lăsăm să ne atace, deja cred că um, rezolvăm o mare parte a problemei. Uh, profite faptul că uh, sunt mai mulți colegi din diferite grupuri politice pentru a transmite mesajul că faptul că nu există un atentat, așa cum au spus-o um, și antevorbitoarele mele, faptul că nu există un atentat acum nu înseamnă că nu trebuie să avem un raport uh, serios, practic, care să nu fie ideologic. Noi am vorbit despre lucruri foarte tehnice, despre aeroporturi, despre poliție și așa mai departe. Deci nu este vorba aici de ideologie. Uh, noi, uh, dacă bine vrem să uh, dăm nume de grupuri uh, teroriste, putem să o facem, dar noi trebuie să ne gândim că, de fapt, terorismul reprezintă o încălcare a drepturilor omului și nu trebuie să fii dintr-un um, grup politic ca să spui asta. Deci nu înțeleg de ce există încă această senzație ideologică vis-a-vis -vis de securitate care dăunează foarte mult când vrei să lucrezi împreună. Și bun, cred că putem să vorbim despre migrație și de terorism uh, cu, uh, fără niciun fel de complex, fără să ne gândim că migranții sunt neapărat teroriștii. Pentru că um, e clar că băieții rei, o profită de orice situație, de orice cauză și noi trebuie să fim um, mai puțin ideologici și mai uh, serioși. Mă bucur că ați vorbit despre victime, dar uh, m-a preocupat foarte mult ce ați menționat partea aceasta de glorificare, că Sincer să fiu, nu prea înțeleg legătura pe care o faceți cu discursul de ură, de hate speech. Dar mie mi se par că sunt uh, chestiuni foarte delicate care vizează și victimele cu precădere și aș vrea să vă mai întreb de asemenea dacă dumneavoastră considerați că o subcomisie permanentă um, pe securitate ar ajuta um, mai ales la partea de aplicare a acestei directive. Se pare că aici există probleme, că implementarea nu se face cum trebuie pentru că um, Uh, statele membre sunt uh, destul de reticente în a trata subiectul uh, securității. Nu fac asta decât dacă există un pericol și societatea se concentrează pe acest lucru. Și apoi aș mai vorbi despre ordinele de extradare a teroriștilor care nu se execută. Avem uh, Uh, cazuri cu Belgia um, în care nu s-a acordat uh, extradare și s-au tot um, s-au întors împotriva um, autorităților pentru că uh, la, în cazul de care vorbesc cu, cu Belgia au ieșit la iveală mai multe probe că respectivul infractor a, a săvârșit mai multe crime și mi se pare că în situația aceasta chiar n-a funcționat această cooperare judiciară și polițienească comisar. Mulțumesc, uh, Tereza, și dacă domnul comisar este de acord, o să-i dau cuvântul Cristinei Wilmberg, apoi domnului uh, Doru Frunzulică și nu o să mai fie un adevărat ping-pong, dar uh, după aceea veți răspunde dumneavoastră. Cristina, ai cuvântul. Tack ordförande och tack till kommissionären. Mulțumesc. Mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa aici. Este întotdeauna foarte interesant să vă avem printre noi. Întreaga idee a Uniunii Europene, de crearea Uniunii Europene, a fost un proiect de pace, ca cetățenii europeni să se simtă în siguranță. O idee minunată și eu cred în continuare că este unul din aspectele cele mai importante și este foarte important să cooperăm în acest sens, mai ales în uh, momente ca cele pe care le trăim astăzi. Și eu vroiam să mă refer la diferitele directive, cum uh, sunt implementate, cum trebuie implementat uh, registrul de nume al pasagerilor, de exemplu. Se spune că implementarea ar trebui să se facă până în, uh, să fi făcut până în primăvară și totuși nu s-a întâmplat așa. La fel, follow-up-ul, monitorizarea implementării sunt lucruri care nu se întâmplă și apoi radicalizarea, da, este o tematică majoră. Și în acest Parlament vorbim deseori despre rolul internetului și cum putem să limităm această propagandă, cum putem să o controlăm. Și s-au făcut progrese. Închisorile, într-adevăr, un alt aspect despre care discutăm. Închisorile trebuie să fie un punct uh, focal pentru noi și citeam în presa franceză că aproximativ 40 de persoane care au fost condamnate pentru uh, acte de terorism, uh, jihadiști, uh, vor fi eliberate. Și procurorul francez vorbea despre radicalizarea din închisori și de faptul că acest fenomen este în creștere. Și un alt aspect care nu revine poate suficient de des în dezbaterile noastre este următorul. În anumite state membre credem că integrarea a eșuat. Știu că este o problematică de natură internă, însă mă uit la Suedia. Suedia are foarte multe zone marginalizate unde trăiesc copii, tineri, într-un context de criminalitate, de violență, de focuri de armă, de jafuri de, de mașini. Și uh, mediatorul uh, a vorbit despre aceste uh, cazuri de copii, de tineri care trăiesc în astfel de cartiere, fără speranță, fără perspective de viitor. Suedia exportă teroriști și către alte state membre și atunci devine o problemă pentru ele, nu? Mulțumesc, Doru Frunzulică. Îmi cer scuze că am venit cu întârziere, însă sunt multe suprapuneri între ședințe. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am trei întrebări practice. Credeți că Uniunea Europeană are nevoie de noi acte legislative, având în vedere necesitatea de prevenire și combaterea a terorismului? Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare Sigur că aspectele de securitate sunt de competența statelor membre, însă cum credeți că ar putea Comisia Europeană să solicite unor, statelor, unor state membre să aloce mai multe resurse, mai multe fonduri și resurse umane și tehnice pentru combaterea terorismului, pentru că anumite state din Uniunea Europeană mm, nu sunt în uh, nu au cel mai bun sistem pentru a combate aceste amenințări. Și apoi, fuziunea uh, sau fuzionarea între mm, uh, bazele de date și standardizarea. Autoritățile de securitate ar trebui să aibă acces la toate bazele date din Uniunea Europeană. În astfel de momente în care există atâtea baze de date, Schengen, și ele nu sunt interconectate. Avem nevoie de această interconectare pentru a preveni uh, și combate terorismul. Mulțumesc, aveți cuvântul pentru acest uh, set de întrebări, pentru timpul care ne-a mai rămas. Mulțumesc! Și cum am spus și la început, mulțumesc tuturor pentru angajamentul dumneavoastră pe aceste aspecte, pentru angajamentul comisiei dumneavoastră și pentru raport. Cred că raportul este foarte important pentru toate motivele care au fost subliniate aici. Cred că el stabilește o perspectivă de termen lung pe aceste teme. Și sigur că trebuie să se bazeze pe considerații practice, dar în același timp, dacă îmi permiteți, nu ar trebui să se limiteze la propuneri pe termen scurt. Cred că ar trebui să fim dispuși să ne uităm pe un termen mai lung către următoarea comisie, către următorul parlament. Aceste instituții vor lua deciziile, însă noi putem stabili cadrul și sper că veți fi ambițioși în acest sens. Sunt de acord că trebuie să fim atenți să nu închidem uh, calea uh, în fața provocărilor pe care le avem în față, cele legate de ură, de incitare. Uh, avem foarte multe chestiuni legate de extremism, jihadism, dar nu sunt singurele manifestări ale amenințărilor teroriste. Sunt multe alte surse de ură și incitare la care trebuie, cu care trebuie să, uh, pe care trebuie să le gestionăm. Trebuie să fim deschiși la toate provocările de oriunde ar veni ele, extrema dreaptă, extrema stângă, extremismul jihadist, pentru că ele ne subminează valorile, ne tulbură modul în care trăim în comunitățile noastre și ne trăim viața. Și sper că veți avea această Uh, reflecție reflexie mai extinsă și știu că așa va fi. Atunci când ne gândim la provocările aduse de integrarea în comunitățile noastre și problemele care pot exista ocazional, problemele legate de radicalizare și extremism, Există amendamente și dezbateri despre uh, modul în care aceste aspecte pot fi tratate cât mai bine. Ei bine, din perspectiva Comisiei Europene, noi încercăm să evităm stigmatizarea unei anumite comunități sau unui anumit grup de persoane. Pentru că Cei care vor fi autorii uh, unor acte de violență împotriva noastră sunt uh, pur și simplu uh, niște oameni răi, dar care nu sunt reprezentativi pentru comunitatea lor sau pentru religia lor, dacă e vorba de o acțiune a unui extremism religios. Și deseori, cel mai bun mod de a uh, lupta împotriva acestor oameni răi este să lucrăm cu comunitatea lor extinsă, adică să încercăm să-i uh, oprim uh, încă de la uh, început să mai fie tentați de acest gen de acte și înainte de toate să lucrăm cu comunitățile lor pentru a încerca să gestionăm acest gen de persoane și multe țări și multe comunități fac asta. Și trebuie să ne asigurăm că nu îi uh, îndepărtăm pe cei care ne pot ajuta în acest sens. Cât despre modul în care Parlamentul se va organiza pe viitor, Aici o să <laughs> îmi permit să uh, nu răspund <laughs> pentru că Parlamentul, sau să mă abțin, pentru că Parlamentul va decide singur cum se va uh, organiza în ceea ce privește Comisia, sigur că și Comisia va trebui să se organizeze în așa fel încât să aibă resursele necesare și să lucreze cu Parlamentul așa cum va decide Parlamentul. Cu privire la utilizarea extrădărilor, la mm, SIS, cred că aceste măsuri de aplicare a legii ar trebui să fie folosite în scopul în care au fost concepute și dacă nu sunt folosite în acest scop, fie că sunt utilizate pozitiv sau negativ, adică pentru alte scopuri sau nu pentru scopul respectiv, atunci va trebui să acționăm ferm, pentru că credibilitatea acestor măsuri va fi în joc. Ele trebuie așadar să fie folosite în scopul în care au fost gândite. Despre implementare m-ați întrebat. Am um, discutat puțin mai devreme, înainte ca unii dintre dumneavoastră să ni se alături, am, discut, să ni se alături, am discutat despre provocările pe care statele membre le au în implementarea actelor legislative și sigur că lucrăm cu ele pentru a ne asigura că fac ce trebuie să facă. Nu cred că directivele nu sunt implementate sau că sunt puse într-un sertar și ignorate. Însă există anumite provocări uh, de ordin practic la care trebuie să răspundem. Și nu cred că nu există voință politică, însă uneori uh, punerea în practică a acestei voințe politice este puțin mai lentă decât ar trebui și atunci trebuie să intervenim pentru a accelera lucrurile necesitatea unor noi acte legislative. Nu ne socotim această posibilitate, însă, în practică, acum, provocarea pe care o avem în față este să uh, concretizăm propunerile pe care le avem pe masa de discuții, propuneri uh, recente pe care le-am uh, prezentat în starea Uniunii. Um, și să ne asigurăm că ele sunt implementate. Aceasta este provocarea vitală pe care o avem în următoarele luni. Împreună cu legiuitorii să legifereze pe propunerile pe care le avem pe masă de discuții și împreună cu statele membre să obținem o implementare mai bună a acelor lucruri pe care ne-am pus deja de acord. Puteți stabili o perspectivă pe termen mai lung, puteți stabili un cadru pentru propuneri care să fie elaborate de viitoarea comisie și să fie dezbătute de următorul Parlament, însă, în timp ce faceți asta, vă rog să nu pierdeți din vedere ceea ce trebuie să facem în următoarele luni, până la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, avem un termen pentru această legislație și fiecare lună contează. Trebuie să păstrăm accentul uh, pe implementare. Asta nu înseamnă că ignorăm necesitatea de a reflecta la alte goluri și la alte uh, necesități de întărire a cooperării și aici uh, salut raportul dumneavoastră, însă acest lucru nu trebuie să împiedice concretizarea uh, pe care o așteptăm în următoarele luni. Uh, cred că propunerile pe care le avem cu privire la combaterea terorismului online sunt un model uh, în sensul în care stabilesc obligații cheie pentru statele membre, obligându-le să aibă niște resurse uh, funcționale. Nu toate le au, dar dacă ne punem de acord cu acest model, el ne va putea ajuta și în alte cazuri în care să stabilim obligații directe pentru statele membre, obligații să stabilească resurse pentru măsurile cu care ne punem de acord. Și în propunerile pe care le-am stabilit pentru următoarea perioadă bugetară, uh, va trebui să discutăm asupra resurselor pe care le vom aloca pentru securitate, o discuție pe care o vom avea cu dumneavoastră, cu statele membre și propunem o dublare a fondurilor pentru securitatea internă și o triplare a fondurilor pentru securitatea Uh, frontierelor externe, precum și fonduri specifice pentru securitatea cibernetică, 2 miliarde la inovație, precum și buget pentru, inov- pentru cercetare. Uh, apoi cerem să se uh, aducă chestiunea de securitate și în celelalte capitole bugetare. Dacă și noastră și statele membre vor sprijini aceste idei, cred că va putea fi un model acest gen de uh, reflexie. Uh, într-adevăr, uh, sunt convins că este nevoie ca bazele noastre de date să fie funcționale și interoperabile. Sprijin această idee și sper că putem să stabilim aceste lucruri deja în acest mandat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sir Julian! Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta, pentru finețea analizei dumneavoastră, pentru claritate și, așa cum au spus toți colegii, pentru calitatea răspunsurilor dumneavoastră și perspectivele pe care le propuneți cu cea mai mare onestitate. Idei pe termen scurt, dar și mai ales pe termen lung. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră, vorbesc în numele tuturor colegilor cărora le mulțumesc de asemenea pentru că știu că în uh, sesiunile plenare este complicat să organizăm reuniuni de comisie. Vă mulțumesc și vă invit să nu uitați că următoarea noastră reuniune va avea loc la Bruxelles la 9, pe 9 octombrie de la 9 la 12.30. Vă invit să participați uh, împreună cu autoritățile uh, italiene și pentru a discuta cele 1520 de amendamente, o muncă intensă. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc domnului comisar, echipei sale, secretariatului, Letizia și tuturor celor care fac ca lucrările noastre să fie atât de fluide în timp ce subiectele sunt atât de complexe.